Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi și colegi, reluăm ședința Comisiei de Control Bugetar și începem cu punctul 6 de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu Comitetul de Supraveghere a Autorității de Combatere a Fraudei OLAF. Este vorba de un schimb de opinii regulat pe care îl avem în mod repetat aici în cadrul Comisiei de, de Control Bugetar. Domnule Denolf și dragi membri ai Comitetului de Supraveghere al OLAF, prezența dumneavoastră astăzi aici are loc într-o uh, situație specială. Doresc să-i spun bun venit domnului Genolf și doamnei Genfol și doamnei Pignon și domnului Bush și Timerman. Sunteți cu toții bine veniți la comisia noastră. Sunteți membri în Comitetul de Supraveghere a OLAF și ne bucură prezența dumneavoastră. Cu această ocazie, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre situația politică pentru a înțelege contextul. Nu se întâmplă zilnic ca un uh, membru al Comisiei Europene să-și uh, depună demisia și, în plus, nu este o situație obișnuită ca după retragerea unui uh, comisar să există diferite explicații acestei situații, dacă a fost vorba de o demisie voluntară sau forțată. Eu nu doresc să-mi exprim poziția vis-a-vis -vis de această situație, însă Comisia de Control Bugetar a considerat că este de competența sa, ținând seama de prerogativele acestei comisii legate de protejarea intereselor financiare al Uniunii Europene, ca în cadrul unei ședințe neoficiale a coordonatorilor să discute cu Giovanni Kessler, directorul uh, Olaf. I-am dat uh, domnului Kessler posibilitatea să ne prezinte părerea dumnealui vis-a-vis -vis de situație. Acest lucru s-a întâmplat în detaliu și la sfârșitul acestei ședințe cu ușile închise, la care au participat coordonatorii din Comisia de Control Bugetar, noi am ajuns la concluzia de a recomanda uh, biroului Parlamentului European garantarea unui uh, acces adecvat la raportul final al uh, OLAF și, în al doilea rând, să cerem președintelui Comisiei uh, Europene, Barroso, să ia poziție oficială vis-a-vis -vis de demisia Comisarului pentru Sănătate, domnul Dali. O, uh, domnul Schulz a uh, redactat și a transmis o scrisoare oficială domnului Barroso. Am primit răspunsul din partea domnului Barroso și acest răspuns va fi distribuit membrilor Comisiei de Control Bugetar și vom discuta despre acest uh, răspuns în cadrul ședinței noastre a coordonatorilor. Mie mi se pare normal că în momentul în care un membru al Comisiei își depune demisia, membrii aleși ai Parlamentului European să aibă posibilitatea de a discuta cu președintele colegiului despre această situație. Și în acest context, desigur, nu e ușor în acest moment să discutăm cu dumneavoastră despre sarcinile generale ale Comitetului de Supraveghere a OLAF și în acest, cu această ocazie doresc să vă spun că în cadrul procesului legislativ actual, pentru noi, în legătură cu statutul OLAF, două lucruri sunt foarte importante. Pe de o parte, această instituție a fost organizată, a fost creată din, ca urmare a unor motive întemeiate în contextul combaterii uh, corupției și fraudei, cred că am învățat lucrurile bune și am hotărât înființarea OLAF și independența combaterii corupției este un uh, aspect foarte important pentru Parlamentul European, însă în cadrul unui sistem democratic uh, există și principiul separării puterilor în stat și un și o instituție independentă trebuie să fie supusă unui control. Este vorba de principiul uh, echilibrului între puterile în stat și în acest context Comitetul de Supraveghere a OLAF are o sarcină crucială. Ne bucurăm drept urmare că sunteți uh, alături de noi astăzi pentru a discuta despre toate aceste lucruri. Pe noi ne interesează care sunt preocupările dumneavoastră în acest moment? Cum, cons- cum considerați că poate, cât, cât de eficientă considerați că este activitatea Comitetului de Supraveghere a OLAF și ce sprijin așteptați din partea Parlamentului European. În plus, care considerați că ar trebui să fie îmbunătățirile care trebuie să fie aduse cadrului legislativ european? Deci, bine ați venit și dau uh, cuvântul domnului Denolf, președintele Comitetului de Supraveghere a OLAF. Mulțumesc în primul rând, îmi pare bine că uh, putem să ne întâlnim astăzi aici la cererea doamnei uh, Gressel din subcomitetul uh, OLAF din luna aprilie. Atunci ne-am întâlnit ultima dată, din atunci, acel moment încoace s-au întâmplat multe, însă, înainte de toate, am hotărât să ne întâlnim înainte de a ne întâlni cu reprezentantul Camerei Lorzilor. Comitetul de supraveghere al OLAF a fost stabilit pentru a spori independența noastră în ce privește monitorizarea monitorizarea, deci OLAF pentru a vedea dacă Olaful efectuează propriile investigații în mod corect. Noi, acest subcomitet îl asistă pe vicepreședintele Olaf în activitățile sale, vicepreședintele, și monitorizează activitățile OLAF, asigurându-se că acestea se desfășoară la cele mai înalte standarde și respectând pe deplin drepturile omului și libertățile Uh, individuale. Această subcomisie funcționează prin uh, emiterea, prin publicarea de rapoarte, emiterea de avize, punerea de întrebări, făcând recomandări și trasând direcții atunci când este cazul. Acest comitet de supraveghere monitorizează în mod regulat modul în care investigațiile și anchetele OLAF se, se desfășoară prin eforturi susținute de a examina eșantioane din diferitele dosare în curs și prin discuții cu cadrele de răs, ă, răspundere din OLAF, numai în acest fel, vă spuneam, putem să ne asigurăm că acest ă, comitet își face treaba fără a uh, compromite independența Olafului. Există și libertatea de a avea propriile inițiative ale acestui subcomitet. Aceasta în cazul în care se monitorizează modul în care Olaf uh, își desfășoară investigațiile directorul general nu este de acord cu cadrul juridic în care funcționează acest comitet de supraveghere. De la bun început acesta a avut probleme neavând un acces adecvat la acele cazuri în care dorea să intervină comitetul. Directorul general al Olafului a întârziat sau chiar interzis accesul la anumite dosare, invocând uh, protecția datelor și normele respective. Iată de ce comitetul, după îndelungate discuții cu acest director general, a hotărât să procedeze la un program de lucru bazat pe uh, normele în vigoare de protecție a datelor. Acest lucru se uh, uh vizează și în opinia din 2007, avizul din 2007 se va stabili o metodologie care arată care sunt etapele care trebuie să fie urmate pentru orice cerere care uh, dorește accesul la dosare. În ultima instanță, Comitetul de Supraveghere este cel care trebuie să decidă dacă pașii anteriori sau etapele anterioare au fost sau nu uh, efectuate și atunci dacă se poate și este nevoie să se acceseze tot dosarul. Un uh, dosar uh, CMS trebuie să fie pus la dispoziție pentru acest comitet de supraveghere. Este foarte clar în aceste condiții că Olaful nu poate să refuze accesul la acest sistem și nici nu să-l întârzie cumva. Citez. Conform regulilor internaționale de procedură ale unui comitet de supraveghere și conform aranjamentului pe care îl avem cu directorul OLAF, comitetul trebuie să primească informații adecvate uh, privind cazurile de investigații înainte, cu 5 zile, de, ca acestea să fie transmise autorităților naționale. Aceasta conform articolul 11.7 din regulamentul 1023 per 199, dar și conform jurisprudenței Curții Europene de Justiție pentru a putea să avem timp la dispoziție pentru eh, a, pentru a evalua în ce măsură procedurile și drepturile au fost respectate în aceste investigații. Comitetul, da, comisia aceasta a Uh, desemnat un raportor în momentul în care acest acces a fost, uh, a fost uh, posibil. Este vorba de o analiză care este în curs și la următoarea ședință plenară vom vedea ce vom face în continuare. Aici este vorba de cazuri, bineînțeles, care sunt extrem de deschise și au un caracter internațional. Acest comitet de supraveghere este absolut esențial în monitorizarea investigațiilor de către OLAF. Și aceasta fără a aduce atingere independenței și autonomiei directorului OLAF. Putem să spunem că este vorba de singurul organ care monitorizează și se asigură de independența OLAF. Pentru că acest comitet să poată să funcționeze așa cum trebuie, trebuie să se îndeplinească următoarele condiții. În primul rând, acces la dosare atunci când este cazul, așa cum s-a confirmat. Apoi, respectarea procedurilor de către OLAF, inclusiv procedurile legate strict de acest subcomitet, așa cum au fost publicate în jurnalul oficial. Un secretariat independent care să funcționeze, această independență nu este garantată dacă directorul general al LAF are putere discreționare în ceea ce privește schimbarea stat, stafului, așa cum o dorește. Comitetul să aibă de plin control asupra propriului său buget, inclusiv cheltuielile de secretariat și administrativ, adică o linie bugetară absolut separată contăm pe sprijinul Parlamentului pentru ca să ajute comitetul să poată să funcționeze în condițiile menționate. Iată, este foarte important ca toată lumea să știe că, ia, că acestea sunt motivele pentru care ne prezentăm astăzi aici. Yeah. Thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule Denov, pentru această declarație în numele Comitetului de Supraveghere. Acum dau cuvântul membrilor comisiei noastre, doamna Gresle. Vă mulțumesc. În calitate de raportor pentru temeiul juridic uh, pentru OLAF, mă bucură prezența dumneavoastră astăzi aici și doresc să vă mulțumesc pentru acest lucru. Noi am discutat despre aceste puncte pe care dumneavoastră le-ați afirmat în mod public și în spatele ușilor închise. Eu cred că este inacceptabil ca directorul general, care trebuie să fie controlat și instituția dumneavoastră este cea care trebuie să controleze activitatea OLAF, noi nu, nu pot să înțeleg de ce uh, funcția dumneavoastră de supraveghere nu poate fi ex, uh, exercitată și doresc să vă spun că grupul nostru politic nu mai poate accepta acest lucru. Nu mai putem accepta ca activitatea dumneavoastră să fie împiedicată. Am uh, discutat foarte mult despre acest uh, proces de uh, supraveghere. Niciodată uh, sarcinile Comitetului de Supraveghere a OLAF nu au fost uh, ușoare, însă uh, am dorit ca dumneavoastră să pronunțați aceste cuvinte. Cred că ar fi foarte bine ca Comitetul de Supraveghere al OLAF să fie consolidat, să nu fie slăbit. Tocmai de aceea am recurs la anumite măsuri pentru următoarea perioadă financiară. Vom încerca să impunem anumite uh, linii bugetare Însă, problema este una mai profundă. Dacă directorul general nu acceptă regulile de, de, de procedură, sunt uh, reguli pe care dumneavoastră le-ați uh, preluat de la, um, de la autoritățile anterioare. Deci dacă aceste reguli nu mai sunt acceptată, pentru că cel care trebuie să fie controlat dorește să influențeze aceste reguli. Nu știu, mă întreb, nu recunoașteți cumva această situație? Eu cred că am face o mare greșeală dacă nu ne-am implicat. Doresc uh, să, vă, să vă spun că eu accept întotdeauna o provocare. Un lucru este foarte clar. Comisia și domnul comisar Șemeta care observă pur și simplu cum este pusă cu spatele la perete o instituție um, cum este comitetul nostru de supraveghere, nu mi se pare în ordine. Eu sper ca dumneavoastră să, să vă continuați uh, activitatea, să aveți acces la un caz fără a vă implica în ancheta în sine. Întotdeauna aceasta a fost condiția și pur și simplu este evident că acest uh, director general nu vă lasă să lucrați. Nu este o invenție a mea, ci este ceea ce a spus dumneavoastră. Mi se pare complet inacceptabil acest lucru în uh, condițiile în care dumneavoastră trebuie să uh, respectați, să supravegheați respectarea unor reguli. Și dacă aceste reguli nu sunt respectate de directorul general, poate ar trebui să ne gândim că există și alte reguli care nu sunt respectate lucrurile prezentate de dumneavoastră sunt importante și interesante în același timp și dacă, oricum în contextul în care cazul domnului Dali este un proces în desfășurare, dumneavoastră ați ajuns la, eventual într-un alt context, ați putea să ne spuneți care sunt concluziile uh, vis-a-vis -vis de acest caz. Aș dori să știu când ați primit raportul OLAF, din partea OLAF? La ce dată ați primit acest raport? Și apoi aș dori să știu care este uh, părerea dumneavoastră în legătură cu cazul Froschen Bic, pentru că la alineatul 164, cred, se spune foarte clar, se interpretează regulamentul 1023 pe 1999 în care se discută despre rolul autorităților uh, judiciale naționale. Există o procedură foarte clară, nu se sună autoritățile naționale cărora li se spune că avem un caz care s-ar putea să vă intereseze, ci se uh, clarifică în mod foarte clar care sunt pașii procedurali. Și pentru mine ar fi foarte important să ne spuneți uh, ce s-a întâmplat Aș dori să știu dacă ați fost informat de acest caz înaintea transmiterea lui autorităților naționale, pentru că în acest caz se pune următoarea întrebare. Ce au voie să facă politicienii și ce nu au voie să facă politicienii? Acestea sunt întrebările cruciale în acest caz. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Este într-adevăr o întrebare crucială și eu aș dori să mă refer la o altă întrebare. În acest context au existat diferite rapoarte în uh, mass media referitoare la modificarea, modificarea de personal din uh, cadrul Comitetului de Supraveghere și aș dori să vă rog dacă puteți confirma aceste rapoarte din presă, respectiv dacă puteți să ne spuneți câteva lucruri în legătură cu procedura, dacă există învățăminte în urma, acestei, uh, în urma acestui caz, pentru că, așa cum a spus domnule Denolf, termenii prevăzuți în uh, temeiul juridic trebuie să fie respectați. Și aș dori să știu dacă acest lucru a avut un, un rol important sau nu. Poate puteți să ne spuneți câteva cuvinte acum în legătură cu aceste lucruri. Mulțumesc. Uh, două întrebări mi am fost adresate, dacă am înțeles eu bine. În primul rând, ce privește Francek Beck, Este adevărat că am spus că directorul general al OLAF nu este de acord cu propriile noastre norme și reguli și proceduri sau regulament de procedură. Acolo se spune că dacă suntem informați de un caz de către OLAF, trebuie să numim un raportor, ceea ce am și făcut. Trebuie să așteptăm ca acest raportor să ne prezinte un raport la următoarea ședință în plen a Comitetului de Supraveghere. Din pricina acestei proceduri, bineînțeles, nu putem să dezvăluim nimic înainte ca această ședință în plen să fie avut loc, care e prevăzută pe 22 noiembrie. Acum ne găsim exact în această etapă, adică noi ne urmăm propriul regulament de procedură, am numit un raportor Doamna Pignon pregătește, deci, un raport, dar nu a avut încă ocazia de a ni-l expune în plen. Nu suntem funcționari uh, cu normă întreagă, să știți, ci ne întâlnim o dată pe lună. Și atunci, când ne întâlnim, așteptăm ca raportul respectiv să ne fie prezentat. Dacă este să respectăm propriul regulament de procedură, nu putem să facem nimic. Noi respectăm regulamentul nostru, în schimb, directorul Olaf nu îl respectă. Ceea ce privește fost, demisia fostului președinte al Comitetului de Supraveghere, am avut o discuție cu ușile închise. Sunt, sunt sigur că și dumneavoastră la Parlament aveți astfel de tipuri de discuții și trebuie să respectăm uh, acest, aceste discuții. Am uh, avut după aceea totuși o, un comunicat de presă în acest sens. Încă o dată, răspunsul meu este foarte clar. Toată lumea are dreptul uh, la discuții cu un, ușile închise și nu cred că trebuie să fim pedepsiți noi pentru că am avea un astfel uh, de, o astfel de discuție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, desigur, respectăm o asemenea procedură însă discutăm despre aceste lucruri în mod public și cred că ar fi, este o bună practică faptul că vă dăm uh, cuvântul acum și cred că domnul Timmermans dorește să intervină acum, vă rog. Thank you <coughs> very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am uh, citit în presă, mai ales în presa din Germania, multe despre despre motivele pentru care eu am demisionat din funcție de președinte și vreau să vă spun că e vorba de informații complet nefondate și am fost șocat de ce s-a spus în presă. Noi, ca și Comitet de Supraveghere, am uh, publicat un comunicat de presă în care se spune că am, mi-am dat demisia din funcția de președinte a Comitetului de Supraveghere din motive uh, personale. Motivele sunt într-adevăr personale și vreau să le mențin ca atare. Deci, vă rog frumos, nu vreau acum să deschid niciun fel de discuție în acest sens și sper că veți respecta decizia mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau discuția colega Ieninskaya. Ich habe äh, dich zuerst am crezut că tu ești primul pe listă. Vă mulțumesc. Este sigur necesar să avem această discuție. Însă cred că trebuie să deosebim foarte clar lucrurile. Am avut o întâlnire cu ușile închisă cu directorul general Olaf, domnul Kessler, și eu doresc să interpretez uh, rezultatul. La ex- acestei întâlniri a existat un grup de europarlamentari care îl consideră pe domnul uh, Dali ca fiind nevinovat, un alt grup de parlamentari îl consideră a fi vinovat. Cred că niciunul dintre aceste grupuri nu se bazează pe anumite lucruri, decât pe, uh, pe informațiile din presă știm că Există un caz care a fost transmis uh, autorităților uh, din uh, Malta. O jumătate din europarlamentar spun ar trebui să așteptăm acum care va fi verdictul autorităților din Malta. Apoi, mai există o parte a, a procedurii, una administrativă și o altă parte care spune că, de fapt, Olaf nu a procedat corect. Însă nu știm până acum cine are dreptate. Pentru că dacă domnul Dali va fi uh, condamnat sau nu pe baza sistemului juridic din Malta este necunoscut. După întâlnirea coordonatorilor, eu am spus pur și simplu că nu știu pe ce temei ar trebui să îmi formulez uh, părerea. Din punctul meu de vedere, domnul Kessler a răspuns la întrebările pe care le-am uh, avut și singura întrebare despre care eu pot discuta în acest moment este dacă domnul Barroso, în cadrul sancțiunilor administrative prevăzute, a acționat în mod adecvat sau nu. Și despre acest lucru pot discuta și cu domnul Barroso. Și în acest context am uh, sprijinit ideea pe care a a propus-o domnul Toirer. Ar fi bine să avem acces la datele uh, anchetei Olaf, însă mă tem că nu vom învăța, nu vom afla prea multe lucruri utile, pentru că dacă vom ști după aceea după ce am, cinit, după ce am citit uh, dosarul, nu vom, fi, nu vom ști cum trebuie să interpretăm toate datele din acest caz, pentru că nu, ne, nu avem la dispoziție expertiza necesară. Noi nu de aceea am fost aleși pentru a examina o anchetă uh, concretă. Noi trebuie să discutăm despre cadrul general în care se desfășoară activitatea OLAF, în care se desfășoară și activitatea Comitetului de Supraveghere a OLAF. Deci, discutăm despre două lucruri, dacă eu am înțeles bine lucrurile. Primul punct este următorul. Poate să-și desfășoare în mod adecvat Comitetul de Supraveghere a OLAF și am înțeles din partea președintelui acestui uh, comitet că există anumite piedici. Putem discuta despre acest lucru, pentru că, într-adevăr, Comitetul de Supraveghere a OLAF are o anumită funcție care este definită și dacă colegii din Comitetul de Supraveghere a OLAF consideră că bazele activităților nu sunt uh, date, atunci trebuie să discutăm despre acest lucru. Însă acest lucru nu trebuie amestecat cu cazul Dali, pentru că atunci nu mai înțelegem despre ce discutăm, pentru că vom discuta, vom aduce în discuție o a doua uh, dimensiune uh, vis-a-vis -vis de care noi nu avem o expertivă pe fond. Cu excepția cazului în care discutăm despre când a fost transmis acest raport Comitetului de Supraveghere. Domnul Kessler spune că l-a transmis cu câteva zile înainte de a transmite cazul autorităților din Malta. Păi, în regulament se precizează shall inform, va informa. General, directorul general va informa, acest lucru s-a făcut. În uh, jurisprudență se spune că trebuie să se, că comitetul de supraveghere trebuie să fie informat înaintea Uh, înainte un anumit termen. Acum, dacă a fost respectat termenul de 5 zile cu precizie sau nu, nu știu, poate putem discuta. Tocmai de aceea eu v-aș sfătui să nu implicăm cazul uh, Dali, pentru că oricum după încheierea consultărilor uh, din cadrul Comitetului de Supraveghere al OLAF vom afla care este avizul acestui comitet și situația nu va fi modificată, nu va fi una modificată față de săptămâna trecută. Autoritățile din uh, Malta sunt cele care vor stabili dacă domnul Dal este vinovat sau nu. Apoi, în al doilea rând, dacă măsurile uh, din punct de vedere, disciplinare din punct de vedere administrativ au fost adecvate sau nu, despre acest lucru ar trebui să discutăm cu domnul Barroso. Astăzi ar trebui să discutăm despre problemele pe care le întâmpină Comitetul de Supraveghere a OLAF în relația cu directorul general OLAF Kessler, uh, problemele legate de resurse și așa mai departe. Cu ce, putea, cu ce poate ajuta Parlamentul uh, European? Acestea sunt temele pe care aș dori să le discutăm astăzi și să nu implicăm cazul Dali astăzi. Vă mulțumesc, domnule Gaier. Următorul este domnul Mulder. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune că avem de face cu două probleme aici. În primul rând, un regulament și în regulament există o descriere a misiunii Comitetului de Control. Aici putem spune că Comitetul de Control nu este mulțumit de felul în care funcționează e uh, vorbă care, o, o chestiune care vizează nu două persoane, ci Olaful. Mi-aș fi dorit ca directorul Olaf să fie și el prezent la ședința noastră, astfel încât să poată spune câte ceva despre aceste insinuări care au fost uh, făcute în această dupămasă de către Comitetul de Supraveghere și să nu avem doar o versiune. Dar Asta este situația și cred că ar fi mai bine ca ambele părți să se exprime de ce directorul Olaf nu vă oferă uh, marja în care să puteți uh, activa dumneavoastră în orice caz marja pe care o considera suficientă. Apoi, în legătură cu cazul Dali, Parlamentul a făcut ce trebuia să facă. Uh, după ce am aflat noutatea, am cerut un interviu cu directorul Olaf, am participat și eu la acest interviu trebuie să vă spun că situația nu a fost uh, foarte clară pentru mine. Principala chestiune, și nu știu dacă o confirmă sau nu, e că raportul OLAF nu e public. Nici măcar în mod confidențial nu poate să fie uh, accesat. Și întrebarea mea este următoarea. Aș dori să știu dacă Comitetul de Supraveghere are dreptul să vadă acest raport și apoi să ne informeze pe noi, uh, mai mult sau mai puțin, dacă concluziile noastre sunt uh, cele potrivite sau nu. Problema e că dacă tra- transmiți acest dosar autorităților din Malta, procedura juridică poate să dureze foarte mult. Dar avem de-a face cu o chestiune politică. Un comisar a fost dat afară de către președintele comisiei și trebuie să vedem dacă a fost o decizie uh, justificată sau nu și nu putem aștepta 2 sau 3 ani până când procedura juridică se va finaliza. În săptămânile următoare va trebui să numim un nou comisar din partea statului Malta și din punctul meu de vedere uh, trebuie să știm dacă uh, există un motiv întemeiat conform căruia uh, demisia domnului comisar Dali a fost justificată sau nu. Deci, în comisia noastră ne confruntăm cu o situație total nesatisfăcătoare. Am uh, vorbit doar cu directorul Olaf, nu am primit niciun fel de informare din partea Comitetului de Supraveghere în legătură cu activitatea OLAF și trebuie să așteptăm foarte mult până când procedura juridică, juridică uh, se termină și m-aș bucura dacă cineva ne-ar informa uh, mai mult despre acest raport al OLAF. Din Ulful direct. Vă mulțumesc, domnul Denol, dorește să reacționeze acum. Mulțumesc pentru această întrebare. Încă o dată avem de-a face cu două întrebări. În primul rând, problemele cu directorul general și faptul că nu e uh, prezent la ședință și faptul că uh, versiunile noastre nu pot fi coroborate. Vă pot asigura că nu este pentru prima dată când discutăm acest subiect. Am discutat acest subiect cu el uh, timp îndelungat, i-am scris uh, scrisori. Am insistat să avem o cooperare mai bună, am uh, negociat cu el. Am ajuns la un mod de funcționare pe um, metoda de lucru dar deocamdată nu credem că suntem în stare să ne facem treaba, cel puțin în ce privește personalul, așa cum s-a spus și înainte. Uh, numărul de uh, persoane, personalul nu e suficient. Trebuie să uh, vă dați seama că cinci dintre noi, deci noi cinci, nu suntem nici măcar cu normă întreagă. Trebuie să ne bazăm pe un personal care nu este suficient nici din punct de vedere al competențelor, deși așa este, ci din punct de vedere al numărului de funcționari aceasta am cerut noi dinainte. Iar în ceea ce privește cazul Dali, domnul Kessler va a făcut un raport. Eu doream să intervin, decizia sa a fost să raporteze, dar el a făcut raportul când uh, uh, această anchetă a fost finalizată și când a dorit să fie transferată autorităților malteze. Și după cum am spus, noi, și aceasta este procedura noastră, noi ne aflăm acum într-o situație în care raportorul încă studiază cazul și trebuie să raporteze în primul rând plenarei uh, organismului nostru, care va avea loc în 23 noiembrie. Acestea fiind spuse și cred că este foarte important să nu uităm și s-ar putea să uh, se fi iscat ceva neînțelegeri, noi, Comitetul de Control, nu suntem un tribunal. Noi nu avem uh, competențe de a judeca dacă conținutul acestui dosar sau al cazului care a fost uh, pregătit de către Olaf e, uh, uh, e drept sau nu. Noi avem misiunea de a monitoriza activitatea de anchetă și aceasta în conformitate cu cele mai stricte norme și cu o respectare deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Și chiar și ultima parte nu e în, uh, uh, în, în, uh, în, în reflectă total ceea ce crede domnul respectiv despre colaborarea noastră. Mulțumesc, domnul Herrenhauser. Ja, herzlichen Dank. Ähm, ich möchte auch nicht alt Vă mulțumesc. Nu doresc să repet anumite lucruri. Eu sunt de acord cu cele spuse de doamna Gressler, în același timp și cu cele spuse de domnul Gaia. Desigur, însă, pe de altă parte, cazul Dali influențează modul în care este percepută funcția de control a Comitetului de Supraveghere a OLAF. Se pune întrebarea în ce măsură funcționează cooperarea între Comitetul de Supraveghere a OLAF și directorul OLAF pentru că ambele părți se referă la anumite alineate sau va exista o colaborare fructuoasă între cele două părți și aș dori să vă întreb cum se desfășoară colaborarea între organul de control și directorul OLAF. Aș dori să știu dacă au existat consecințe clare uh, concrete asupra acestui caz și dacă această problemă există de mai mult timp. Pe de altă parte, dumneavoastră v-ați uh, refer, v-ați referit la lipse, lipsul din punct de vedere al personalului. Nu ați amintit uh, cifre concrete. Aș dori să știu uh, de câte persoane ați avea nevoie pentru ca Comitetul de Supraveghere să, sub, să funcționeze în mod adecvat. Da, nu știu cine poate răspunde, domnul Denolf. Um, thank you very much indeed. Da, da, putem, putem. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această întrebare. Uh, Ah, mulțumesc pentru această întrebare. Colaborarea cu OLAF ar putea fi îmbunătățită, într-adevăr. Și în ceea ce privește ancheta Dali, dacă vorbiți despre metodele de lucru și cum trebuie să lucrăm, cazul Dali nu e decât un caz care atrage atenția, bineînțeles, în presă. Dar mai avem și alte cazuri și introduce, în introducerea mea poate că vă mai amintiți că am spus că, în primul rând, când ne-am întâlnit cu doamna Gresle în uh, aprilie, Uh, la începutul anului am identificat uh, această problemă. Deci chiar înainte de apariția cazului Dali am avut probleme. Bineînțeles că în acest caz se pune problema colaborării, dar nu acest caz a declanșat situația. E un caz printre altele uh, pentru care considerăm că nu avem suficient colaborare. Iar în ceea ce privește problemele de personal, mă bucur că mi-a spus această întrebare, pentru că noi, Comitetul de Control, am dorit să avem uh, uh, un cuvânt de spus în recrutarea personalului. Ne-am dorit să știm cine lucrează pentru noi. S-a prevăzut să avem uh, echivalentul a o persoană cu normă întreagă să lucreze pentru OLAF și la începutul anului, fără să fim consultați, nici măcar să fim informați, directorul general a decis să reducă aceste uh, posturi uh, de la 8 la 6. Deci Gândiți-vă, șase persoane pentru toată activitatea noastră nu este nici pe departe uh, suficient pentru noi și de aceea dorim să avem o, linsă, o linie bugetară separată pentru ca pe viitor să avem un cuvânt de spus în ce privește recrutarea, să ne asigurăm că avem persoane competente și să le putem recruta în modul uh, cel mai potrivit. Suntem uh, numiți de cele trei instituții, dacă există un post liber ar trebui să fie o, un, concurs, un concurs pentru cele trei instituții. Așa s-a procedat în trecut. Domnul Bush, dacă dorește să completeze ceva. Da, vedeți că ni s-a luat uh, un sfert din uh, personal, fără ca noi să fi avut un cuvânt de spus. Și în regulamentul de procedură se spune că ar fi fost nevoie de avizul nostru pentru acest lucru, pentru noul plan de personal. Această prevedere a fost pur și simplu ignorată și noi știm uh, foarte bine cum poate fi oprit un control. Se oprește robinetul cu fonduri și se concedează personalul. Tocmai de aceea suntem uh, bucuroși că Parlamentul a avut această inițiativă, însă aș dori să vă cer de astăzi să vă gândiți la uh, nevoia de a avea într-adevăr o linie bugetară concretă pentru că dacă acest lucru nu se întâmplă, ne vom reîntâlni peste câteva luni și vom rediscuta această situație. Și foarte pe scurt, domnule președinte, uh, în legătură cu rolul Comitetului de Supraveghere. Inițial, în momentul în care am avut uh, discuția despre un, cum putem avea un Olaf independent, și acest lucru se întâmplă în 1999, Comisia a spus că își dorește un Olaf independent, dar uh, uh, uh, procedurile la început și la sfârșit sunt stabilite de Comisie și Parlamentul a spus nu, nu, nu acest lucru se va întâmpla, ci va fi responsabilitatea um, directorului general care va fi ales de trei instituții. Și cred că nu trebuie să vă explic eu ce, să, ce înseamnă acest lucru într-un caz cum este Dali. Este pentru prima dată când această instituție a acționat împotriva uh, unui membru a colegiului. Și acum se pune întrebarea, dar și ce, cum, ce se întâmplă cu un Olaf independent? Uh, ancheta a fost una într-adevăr independentă? Cât timp a trecut de la, de la denunț până când a fost inițiată ancheta și așa mai departe? Uh, și ce se întâmplă apoi la sfârșitul procesului cu concluziile. Au existat concluzii, li s-a dat uh, curs. După cum a spus domnul președinte, noi nu suntem un uh, tribunal, dar trebuie să stabilim tocmai aceste puncte. Trebuie să vedem dacă a fost garantată independența sau nu. Pentru că independența uh, Olaf nu trebuie pus sub semnul întrebării de directorul Olaf în acest caz când este vorba de interesele uh, lobbyiștilor din sectorul uh, tabacului. Noi avem nevoie de independența Olaf când vine vorba de relația cu comisia, cu uh, membrii colegiului uh, de comisari. În acest moment, uh, în, aceste, în această situație avem nevoie de independență pentru că uh, din acest punct de vedere, este foarte important rolul de supraveghere a comitetului nostru. Pentru că, dacă nu, vom uh, ajunge la situația în care Olaf va fi dependent, cum a fost uh, în trecut, de comisie. Deci, ori acceptăm această situație, ori avem într-adevăr un sistem real de echilibru. Dacă acest lucru este acceptat, atunci uh, trebuie să acceptăm că trei instituții au competențe în ceea ce privește funcționarea OLAF, nu una singură. Și, din nou, avem nevoie de. Uh, nu este vorba de prerogative uh, clare, nu este vorba de o rugăminte, o cerere din partea noastră. Și vă arăt și vă arăt aici o hârtie despre o comunicare despre un caz și puteți să vedeți uh, cât text poate fi citit. Uh, majoritatea textului este înnegrit. Deci, este clar, dacă ne dorim rezultate din partea Comitetului de Supraveghere, trebuie să ni se asigure accesul complet lipsit de condiții la uh, o anchetă, la un caz. Nu uh, să existe cineva care să, să hotărească ce, ce date pune la dispoziție și ce date nu. Și vă rog, în momentul în care discutați uh, revizuirea regulamentului OLAF, să fiți atenți și la asemenea detalii. De exemplu, uh, Uh, întrebarea și, și din acest punct de vedere cazul uh, Dal este relevant. Nu este posibil ca pe viitor ca uh, comitetul de supraveghere să afle despre un asemenea caz doar în momentul în care el este transmis autorităților naționale, pentru că atunci, într-adevăr, cum a spus domnul Mulder, vom aștepta până la sfârșitul zilelor pentru a avea un aviz din partea comitetului de supraveghere. Și Aș dori să vă mai spun un lucru. Puteți să cereți întotdeauna un raport din partea Comitetului de Supraveghere. Acest lucru ar fi posibil și în acest caz, însă un lucru ar, trebuie să fie clar. Dacă nu s-ar fi urmat uh, verdictul din cazul uh, Furșe Bic, atunci trebuie să înțelegem foarte clar cine este făptașul și cine este victima, pentru că victima, până la urmă, vor fi contribuabilii Europei pentru că cazul Franșebic a costat foarte mult contribuabilii europeni. În situația respectivă nu am putut să, să spunem cine a fost vinovatul pentru că nu a existat uh, un asemenea caz. Și, dar acum acest caz, acest precedent există, deci nu mai avem niciun fel de scuză. Vă mulțumesc, domnule Boș. Ne-ați exprimat o poziție foarte puternică și dacă este să, mă, să revenim acum la fondul problemei, se pune întrebarea dacă situația este în general una în care nu vi se acordă acces la cazuri, chiar dacă cereți acest lucru. Nu știu dacă m-am exprimat suficient de clar, domnule Denov. Deci, declarația domnului Bosch o pot înțelege în felul următor în momentul în care Comitetul de Supraveghere și nu un membru al acestuia, ci în momentul în care Comitetul de Supraveghere ca organ cere acces la rezultatele anchetelor OLAF, nu uh, primiți acces complet la informațiile pe care doriți să le aflați. Pot să interpretez uh, declarația domnului Boș în acest fel? Äh, Domnule președinte, dacă uh, îmi permiteți, pot spune câteva lucruri în engleză, însă pentru că mi-e mai ușor. Am während den ersten Sorry. Wenn ich Deutsch höre, The first eight months, uh, so to say, uh, I think until the... Pentru primele opt luni, până la sfârșitul lunii septembrie, aș spune. Nu mi-amintesc exact datele. Dar pe atunci, uh, pe undeva, nu am avut suficient acces la dosare când uh, am cerut acest acces și adesea când am primit accesul, l-am primit mult prea târziu. Deci situația a fost pur și simplu nesatisfăcătoare și am avut dezbateri îndelungate cu directorul general pentru a ne exprima uh, nemulțumirea și am avut Uh, i-am trimis de două ori o scrisoare în care am spus că dacă continuă situația, nu ne putem asuma răspunderea pentru ceea ce trebuie să facem, pentru că nu o putem face cum trebuie și că ne vom adresa instituțiilor pentru a explica situația. De atunci încoace, însă, am constatat o anumită îmbunătățire în acest uh, sens, respectiv că avem un acord de lucru înscris Uh, care, așa cum spunea domnul președinte, se bazează pe o sugestie făcută de către uh, uh, supraveghetorul european privind protecția datelor. Pentru că, pe fond, conflictul vizează sfera de protecție a uh, datelor uh, personale, care trebuie să fie respectate. Deci e o chestiune și juridică. Avem acum această metodă de lucru, avem trei etape pe care trebuie să le respectăm, nu o să intru în amănunte, dar ultima etapă e că dacă nu suntem mulțumiți de informația pe care o primim în primele două etape, avem dreptul să cerem uh, acces de plin la dosar. Și din acest punct de vedere, mai avem de-a face cu, avem încă un litigiu cu directorul general, pentru că el consideră că trebuie să venim cu o justificare. Nu avea un acces uh, Uh, de plin și că are și posibilitatea să ne refuze accesul. Domnule North uh, va citat ce a spus uh, supraveghetorul general în acest sens. Deci, din punctul nostru de vedere, e necesar să obținem accesul de plin, pentru că altfel nu putem face cum trebuie treaba, dar că uh, el ne poate refuza. Deci avem aici de-a face cu o diferență de opinie, dar pe ansamblu aș spune că în ce privește accesul, situația este mai satisfăcătoare decât în trecut, pentru că în multe situații am uh, pur și simplu am primit uh, un răspuns uh, scurt și la obiect. Nu. Dar în ceea ce privește punerea în aplicare acestui acord, la modul concret, încă mai e loc de mai bine. Dar nu cred că ar fi cinstit să spunem că situația este atât de negativă precum în ultimile opt luni. Mulțumim, domnule Timmermans. Domnul Denolf. Mulțumesc! Acum perfectăm uh, acordul cu privire la primele două etape, însă în ce privește a treia etapă și cred că este foarte important ce v-a arătat Herbert. Documentele Eh, sunt eh, câteodată atât de impresionante încât nu putem, nu mm, putem face nimic cu ele. Și am discutat eh, ieri cu directorul general, ieri, și mi-a spus numele, mi-a spus că numele și firmele trebuie să fie șterse, dar nu și restul informațiilor. Și nu vă puteți imagina ce datele care au fost șterse deocamdată. Și la uh, avizul uh, PS se spune, și aici citesc doar când se recunosc circumstanțele uh, uh, speciale ale uh, cazului uh, justifică o situație și dacă Olaful Uh, consideră că uh, situația e disproporțională, atunci Comitetul de Supraveghere poate avea acces. Deci dacă dosarele sunt foarte mari, pur și simplu noi trebuie să beneficiem de încredere. Numele nu trebuie să fie șterse. Încă o dată, situația este foarte dificilă, uh, evoluează cu potigneli, dar deocamdată nu suntem în stare să ne facem treaba cum trebuie în orice caz, nu cum ar trebui să o facem în urma numirii noastre de către cele trei instituții. Mulțumim domnule, domnilor Denol și domnilor Timmermans, domnule Timmermans pentru că ne-ați furnizat uh, informațiile cele mai importante. În concluzie, aș spune că aveți impresia că primiți dosarele prea târziu și că primiți informații, aveți acces la prea puține informații și întrebarea Uh, pe care trebuie să o aprofundăm e dacă uh, această, acest motiv al protecției datelor e suficient, pentru că, dacă am înțeles eu bine, Comitetul de Supraveghere uh, trebuie să facă parte integrantă din statutul OLAF. Deci dacă Olaful primește datele, atunci și o comitetul de supraveghere ar trebui să aibă acces la ele, pentru că sunteți obligați uh, să respectați confidențialitatea datelor. Dar poate că e o chestiune juridică pe care trebuie să o aprofundăm. Domnule Timerman, spuneați că dădeați din cap uh, dezaprobator, nu? Am avut o dezbatere cu Uh, uh, supraveghetorul privind protecția datelor în urmă cu câteva săptămâni pe această temă și mi-a explicat și am verificat acest lucru și în texte și e adevărat ce mi-a spus, respectiv că chiar în cadrul institu- unei instituții sau unui organism, transferul de informații sau de date uh, trebuie să se facă în conformitate cu regulamentul acelei instituții e așa numitul principiu nevoia de a ști. Dacă, de exemplu, uh, cineva lucrează la Digicom, cu siguranță orice uh, funcționar, uh, nu orice funcționar care lucrează la această direcție generală pot avea acces la dosare, doar cei care au motive întemeiate să, să deschidă acele dosare trebuie să o poată face. Așa se aplică normele de protecție a datelor. Acum, în ce privește Olaful, noi nu știm exact dacă facem parte integrantă sau nu din Olaf, a fost o dezbatere îndelungată, dar chiar în cadrul Olaf, ă, transferul și transferul înspre noi, transferul de date e protejat dacă datele personale ă, sunt în joc. Mulțumim pentru această clarificare. Cred că acest principiu nu e pus la îndoială de nimeni. Colega Adrianson e pe listă. Da, în, leg- în legătură cu acest punct, cu protecția datelor cu caracter personal, doresc să spun ceva. Nu uh, este vorba, uh, nu se aplică acest lucru în fața secretarului general a Comisiei. Doresc să vă întreb, domnule Timmermans, cum se poate ca toate aceste rapoarte sunt transmise secretarului general? Este un lucru pe care l-am tot criticat pentru că, din punctul nostru de vedere, acest principiu al nevoii de a, de a ști este încălcat. Mie mi se pare că este vorba de o abordare personală în care directorul uh, general hotărăște ce este bine, ce este rău, uh, ce date trebuie protejate, ce nu. Și cei care nu au nevoie de aceste informații, cum este secretarul general, primesc informațiile respective. Deci, eu nu sunt de acord cu cele spuse. Înțeleg că protecția datelor cu caracter personal este o problemă, va fi întotdeauna, însă se pare că nu este o problemă pentru toată lumea, după cum v-a spus. Și tocmai când uh, vine vorba de aceste rapoarte, le-am tot analizat și nu sunt pregătite să accept anumite argumente uh, contrare. Nu mă refer acum la dumneavoastră personal, ci la cele spuse de dumneavoastră acum. Vă mulțumesc. Raportoarea uh, este cea care are acum cuvântul, doamna Pignon, dacă doriți să interveniți. Uh, on the left, Merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să mă exprim în legătură cu uh, acest caz. Aș dori doar să mă refer la uh, ce s-a spus înainte noi credem că întrebarea fundamentală e să vedem care sunt informațiile de care avem noi nevoie pentru ca, la modul riguros și complet, să ne ducem la bun sfârșit mandatul care ne revine, respectiv să controlăm și să evaluăm modul în care Olaful își îndeplinește misiunea, atât în ceea ce privește imparțialitatea, eficiența sa, cât și, bineînțeles, respectarea Uh, uh, pe care, uh, deci respectarea drepturilor fundamentale și a garanțiilor de procedură în cadrul anchetelor OLAF. Pentru noi e limpede că această funcție de control presupune, bineînțeles, accesul la informații în măsura în care considerăm că trebuie să avem acces pentru a ne îndeplini misiunea. Într-adevăr, Uh, suntem răspunzători de activitatea noastră, dar nu în fața directorului Olaf, ci în fața instituțiilor care ne-au numit. Și în acest sens este foarte clar, din punctul nostru de vedere, că uh, în ceea ce privește organismul pe care îl controlăm, nu trebuie, pe care îl controlăm, nu trebuie să dictăm informațiile care trebuie să ne fie furnizate pentru a ne uh, desfășura activitatea întrebarea cea mai importantă pentru noi astăzi era cea pe care am, uh, am invocat-o. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Piniu. Următorul pe listă este doamna Andreasen. Thank you, Chair. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule Danov, ați vorbit despre faptul că domnul Kessler nu respectă regulile dumneavoastră. Puteți să ne spuneți cum ați conceput aceste reguli. Aș vrea să știu dacă unul dintre acestea poate că intră în conflict cu regulamentul OLAF. Mi se pare foarte ciudat că noi suntem parte din uh, procesul de reglementare al OLAF și că apoi contestăm Uh, regulile sale de funcționare internă. Vreau să știu dacă o parte dintre aceste reguli se bat cap în cap. De asemenea, aș dori să știu în ce măsură domnul Kessler poate să vă împiedice să angajați mai mult personal. Nu știu dacă am înțeles bine, dar spuneți că el nu are suficientă personal dispoziție pentru investigații sau dumneavoastră sunteți cei care nu aveți suficient personal la dispoziție pentru a investiga? și pentru că nu cred că directorul Olaf este cel care poate să vă dea dumneavoastră staff sau personal, ci uh, Comisia Europeană este cea care vine cu bugetul și cu resursele respective. Vreau să vă întreb în ce măsură și în ce cazuri uh, domnul Kessler v-a spus că nu puteți să aveți personal în plus, pentru că, încă o dată, eu cred că aici este vorba de prerogative ale Comisiei. Ceea ce privește cazul Dali, cred că rolul nostru este numai acela de a ne asigura că Olaful a urmat uh, procedurile corecte legale, normale, nu putem să intrăm noi în conflictul care vă opune Olafului, nu putem decât să judecăm asupra caracterului corect al procedurilor pe care le-ați urmat, da sau nu. În ce privește pe comisarul Dali, vrem să știm, bineînțeles, lucruri legate de suspendarea sau demisia, investigațiile pendinte uh, acest lucru depinde însă de ancheta care e deja lansată internă. Nu putem să discutăm cu dumneavoastră aceste proceduri disciplinare. Iar în ceea ce privește independența Olafului, eu mm, este foarte clar că Olaful nu este complet independent în măsura în care el oricum dă socoteală comisiei. Vă mulțumesc. Sunt comentarii pe care eu deja le-am făcut acum 10 ani de zile. Mulțumesc, doamna Adriansen. Domnul Danov. Mulțumesc foarte mult. Patru aspecte. Independența Olafului, ultima chestiune abordată. Bineînțeles că această independență a Olaf mm, e poate greu de conceput ca tare, însă trebuie să fie monitorizată această instanță, trebuie controlată. Staful administrativ este controlat, investigat de comisie. Dar tot ce înseamnă investigații, acestea sunt la rândul lor investigate, controlate de Comitetul de Supraveghere. Fiecare trebuie să-și facă datoria așa cum trebuie noi avem expertiză și experiență suficientă pentru a ne face treaba, dar pentru asta avem nevoie de resurse suficiente. Da. Ceea ce privește personalul, lucrul despre care ați vorbit, situația este următoarea. Uh, personalul a fost furnizat de Olaf. Situația grea cu acest comitet este următoarea, așa nume că nu știi unde te situezi. Suntem cu olaf atunci când uh, ne convine și în afara lui atunci când nu ne convine. Aceste lucruri trebuie să fie lămurite, pozițiile trebuie să fie clarificate. Este foarte important că nu ne jucăm Așa cum am spus, problema cu personalul este următoarea și anume că Olaful are cam 500 de persoane angajate, ei ne furnizează personalul, de fapt, noi avem nevoie de 8 persoane, dar nu avem decât 6 persoane la dispoziție cu normă întreagă. Ne-ar trebui însă 8 persoane și asta este o chestiune legată de buget, de aceea am și cerut sprijinul dumneavoastră să avem propria noastră linie bugetară. Cu acești bani avem deci propriile resurse, putem să angajăm 8 persoane cu normă întreagă ca personal. Într-adevăr, domnul Kessler, directorul general, este cel care hotărăște problema cu personalul. El poate să hotărească că din echipa noastră nu mai face parte o anumită persoană sau o persoană este înlocuită cu alta. Noi putem să ne opunem acestei hotărâri, dar, la urma urmei, nu avem niciun fel de cuvânt de spus, de fapt și de drept. Așa stă situația. Și apoi, poate întrebarea poate cea mai importantă pe care mi-ați adresat-o legată de regulamentul de procedură. Acesta a fost uh, elaborat în uh, 11 despre vechiul uh, comitet de supraveghere și sunt foarte impresionat personal pentru că, după știința mea, aceste reguli sunt foarte bine concepute. Pentru că ele au fost, au izvorât din regulament. Totul se reduce la amendamentul, la regulamentul 10.20.73. Practic, vechiul comitet de supraveghere ce a făcut? A trimis aceste reguli de procedură celor trei instituții care cu siguranță că le-au uh, studiat și nu am primit niciun fel de observații. Mai mult decât atât, aceasta a fost publicată în jurnalul oficial al UE. Directorul general, care era și atunci în funcțiune, dacă nu era de acord, mă refer la directorul Olaf, de ce nu a spus-o atunci? Asta nu înțeleg eu. Ja, vielen Dank. Äh, als nächstes auf der Vă mulțumesc. Ultimul pe listă. Ă, dacă nu am ă, sărit pe cineva, este colega noastră Gresle. Îmi pare foarte rău, însă trebuie să revin la două, trei puncte. În primul rând, Jens. Întrebarea referitoare la cum este tratat Comitetul de Supraveghere și cum poate funcționa acesta, acesta este cea mai importantă. Și tocmai de aceea ne-am întâlnit astăzi. Frumosul în legătură cu cazul Dali este că unul, este unul din puținele cazuri despre care știm și noi. De fapt, ne suntem confruntați cu un deficit de informare imens. Și interesant este că, dintr-o dată, avem unele întrebări care se referă și la procedurile din cadrul OLAF. Um, este vorba de un, uh, de, de un de proceduri care se desfășoară tot timpul în uh, OLAF sau este pur și simplu uh, fum care nu se bazează pe nimic. Deci este vorba de cum funcționează până la urmă OLAF și mi se pare în mod uh, ciudat că și grupul tău politic uh, a avut aceeași poziție 20 de minute după întâlnirea coordonatorilor din cadrul uh, Comisiei de Control Bugetar, președintele grupului politic a emis o declarație politică în care spune că președintele Comisiei se pare că nu a reacționat în mod adecvat și se amintește și cuvântul în engleză plot, un uh, complot, de fapt. Deci, și nu doresc să mai adaug uh, mai multe comentarii în acest punct de vedere. Și doresc să vă aduc aminte, totuși, că noi am avut o cerere și anume să avem și noi acces la raportul uh, Olaf și să vedem care a fost și scrisoarea transmisă de directorul general Olaf președintelui Comisiei. Sunt cereri la care nu am renunțat, domnule președinte, pentru că fără aceste date cred că nu putem merge mai departe în legătură cu problema legată de funcționarea acestor instituții. La următoarea întâlnire, oricum, trebuie să vedem care sunt rezultatele raportului Comitetului de Supraveghere OLAF. Apoi, doresc să vă atrag atenția că raportul OLAF nu are niciun fel de valoare uh, juridică față de, față de poziția autorităților din uh, Malta. Uh, unii probabil uh, își vor dori organizarea unei comisii de anchetă. Eu cred că nu este cazul, dar dacă altfel nu este posibil, atunci, desigur, am putea să ne gândim și la organizarea unei comisii de anchetă pentru acest caz. Întreaga poveste mie îmi lasă un sentiment foarte, foarte prost. Cred că avem de-a face cu un uh, director general uh, care are o înțelegere foarte personală a instituției pe care o, o conduce, care împiedică funcția de supraveghere a Comitetului de Supraveghere. Și l-am rugat deja pe domnul comisar Șemeta în acest punct de vedere. Dumnealui m-a asigurat că a discutat cu cei responsabili, însă situația nu poate fi acceptată așa cum este acum. Dumneavoastră trebuie să puteți să vă alegeți uh, personalul, trebuie să fie organizate concursuri pentru ocuparea anumitor posturi și mm, nu cred că puteți lucra cu oameni care pur și simplu sunt uh, numiți, pentru că eu am o problemă din punctul de vedere al încrederii, din punctul de vedere al uh, calității muncii care trebuie depusă este un punct care trebuie discutat și în plus dumneavoastră, Comitetul de Supraveghere, aveți nevoie de acces la dosare, aveți nevoie de acces la date, la acte care să nu fie înegrite peste tot, unde toate numele să fie șterse. Și când este să văd ce sarcini aveți, ce noi sarcini uh, veți primi în urma noului regulament, nu le veți putea îndeplini fără niște uh, reguli foarte clare care să vă permită îndeplinirea prerogativelor. Cred că a venit oricum momentul ca atmosfera generală să fie îmbunătățită, însă poate și Comisia noastră de control bugetar ar trebui să se ocupe mai mult cu situația din Olaf, pentru că primim foarte multe semnale din această instituție în legătură cu probleme care trebuie abordate. Și apoi un alt punct important. În, ca, în acest caz foarte dificil, dar există evoluții ciudate din uh, diferite părți. Și aș dori să știu când ați aflat uh, dumneavoastră de cazul uh, Dali se tot amintește data de 4 sau de 5 iulie, o dată foarte timpurie, pentru că există impresia că instituția care ar trebui să își exercite funcția de, de supraveghere a fost cumva evitată în, acest, uh, în această procedură. Sunt lucruri care slăbesc până la urmă um, instituția de supraveghere. Este un lucru pe care nu ne l dorim și poate puteți să ne spuneți care este părerea dumneavoastră. Cred că nu putem separa cazul Dali de activitatea Olaf și de uh, activitatea Comitetului de Supraveghere a OLAF, poate cazul DAL este doar vârful unui iceberg a realităților din OLAF. Este vorba până la urmă de discutarea a problemei legate de eficiența acestei uh, instituții. Apoi se pune întrebarea despre cum putem convinge pe directorul general al OLAF să colaboreze cât mai deschis cu toate instituțiile uh, Uh, particip, responsabilă pentru funcționarea acestei instituții și aici și comisia asta are un uh, rol. Vă mulțumesc. Aceasta a fost poziția finală a raportoarei cu uh, declarații politice, dar și câteva întrebări. Și poate puteți să răspundeți la aceste întrebări, domnule Denov. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Kessler, pentru sprijinul pe care ni l-a aduceți și am cerut sprijin în patru domenii diferite și acum avem ocazie de aur și anume cu acest nou regula, regulament ne a dat deja un sfat în acest sens, de exemplu, în ceea ce privește regulamentul de procedură, am dorit ca acest lucru să fie precizat negru pe alb acolo. În orice caz, eu pot să vă transmit aceste patru elemente într-o scrisoare oficială în care vă cerem sprijinul în mod formal și noastră puteți să răspundeți dacă da sau nu, îl puteți acorda. Ceea ce privește poziția unui membru al Comitetului de Supraveghere. În această calitate am avut discuții și e vorba de domnul de doamna Șambi care îi voi, îi voi da cuvântul am aflat că s-ar putea ca dânsa să dețină o poziție relativ dificil de menținut sau delicată. În orice caz, o să o las pe dânsa să vă explice propria sa poziție și situație. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această declarație. După câte știți, Comitetul de supraveghere acesta a fost informat de către Olaf pe 17 octombrie. Iar a doua zi, eu am scris tuturor membrilor că mă voi retrage din acest caz, această anchetă, pentru că există suficiente alte persoane competente în acest sens, în echipă și Există garanții procedurale suficiente pentru a investiga în continuare cazul Dali în lipsa mea. Vreau să vă explic de ce. Atunci când am dorit să fac parte din Comitetul de Supraveghere, în decembrie 2011 am prezentat celor trei instituții, ca și ceilalți colegi, un CV. Acesta arată foarte clar că eram la acea dată deținătoare a postului de director general din uh, Direcția de Audit Intern, care făcea parte din Ministerul uh, de Profil din Malta, care uh, da, dă, de socoteală primului ministru din Malta. Este clar că până astăzi, deci din decembrie și până astăzi, eu am uh, spus foarte clar care sunt uh, datoriile mele, sarcinile mele, inclusiv tot ce înseamnă audit intern în toate organele și instituțiile publice din Malta. Iar uh, performanța, performanțele statutare și obligațiile sale, mă refer la uh, Uh, tot ce înseamnă uh, obligațiile legate de fonduri de preaderare, fonduri structurale, fluxuri uh, de bani și așa mai departe, fonduri europene, tot acestea intră în sarcina diviziunii în care eu am funcționat. Am explicat că același organism este organism de acreditare și certificare în ce privește fondurile agricul, uh, agricole. Iată, acestea au fost datorii, sarcinile mele de atunci. E vorba, printre altele, și de AFCOS, un organism antifraudă. Din 2003, statele me- Malta s-a obligat și ea, printr-un acord de cooperare între OLAF, Comisie și toate statele uh, vizate de extindere. Noi am avut obligația să numim un astfel de organ de coordonare a controlelor și investigațiilor și a vizitelor la fața locului, deci din Malta. Respectând regulamentul 1073 per 99, noi având astfel obligația de a uh, de a desfășura investigații sau de a oferi informații legate de investigațiile în curs. Eu, în toată această diviziune, am uh, avut uh, și eu, deci propriul meu rol de jucat în funcția mea am participat la oferirea de liste în mod trimestrial în ceea ce privește cheltuirea fondurilor. Noi uh, am primit la rândul nostru, ca și alte organe de profil din alte țări membre, uh, lista de neregularități constatate de către comisie. Iată uh, care au fost uh, activitățile pe care eu le-am desfășurat într-un organ care încă o dată are uh, omologe în toate statele membre. Din 2004 încolo Olaful a efectuat patru anchete, investigații în Malta, adică uh, AFCO din Malta a fost practic uh, implicată în patru investigații, adică cam uh, una la doi ani. Eu am primit, deci ce privește comisarul Dali, am primit o notificare din partea Olafului, cum că se vor deplasa în Malta. Nu mi s-au dat informații suplimentare. Ei au venit la birou, într-adevăr, pe 4 iulie și ne-au arătat că există niște acuzații de proastă gestionare a fondurilor structurale de către niște agenți economici din Malta și ne-au cerut sau ne-au spus că vor efectua vizite la fața locului. Noi le-am dat toate datele pentru a se deplasa la fața locului. Și noi am primit statutul de observator, așa cum se întâmplă în astfel de situații. Apoi, o persoană a fost chemată la un interviu și așa cum este practica curentă în toate anchetele din Malta de acest tip, deci judecată de, de Olaf, noi ne-am asigurat că există deci un observator la acest interviu. De ce? Pentru că e vorba de un cetățean din Malta investigat pe teritoriul maltez, conform legislației malteze și am dorit să se respecte toate procedurile și garanțiile necesare. O astfel de procedură a avut loc pe 5 septembrie și atunci am fost observatori, mi s-a cerut acest lucru și sistemul antifraudă din Malta a fost implicat în felul acesta. Vreau să vă spun că nu e vorba de o investigație malteză, ci una a Olafului. Ce ni s-a cerut nouă, practic, este prin intermediul acordului de cooperare, noi, ca și AFCOS, să dăm Olafului informații care nu sunt de domeniul public. Dacă ar fi fost, Olaful n-ar fi apelat la noi. Noi ar trebui să facem o coordonare la nivelul instituțiilor naționale care ar putea să dețină o astfel de informație sau au dreptul să obțină din punct de vedere juridic și a făcut asta prin contactarea poliției din Malta care a furnizat informația care ne-a fost solicitată de către Olaf. Este singura implicare pe care am avut-o acest serviciu în cadrul acestei anchete. Dar atunci când lucrurile au evoluat în sensul că noi nu am fost informați de ce se întâmplă în cursul acestei anchete, așa cum ar fi trebuit să fim. Și eu, ca și membra a Comitetului de Supraveghere, și eu am fost uimită de modul în care Olaf a hotărât să desfășoare lucrurile eu m-aș fi așteptat ca, într-adevăr, procedura să fie urmată așa cum trebuie. Cred că AFCO și-a făcut datoria, iar uh, colegii, atunci când uh, vor evalua cazurile, cazul respectiv, cazul acesta, vor ajunge la concluzia că aceasta a fost singura relație care a întreținut-o uh, Olaful cu AFCOS din Malta îmi privește cazul Malta. Dali, mă scuzați. Eu am hotărât să mă retrag din, această, din aceste func- funcții din Comitetul de Supraveghere, nu pentru că mi s-a spus de către presă, mi s-a cerut, ci eu am hotărât să o facă a doua zi, imediat după ce s-au răzărit aceste lucruri, pentru că sunt cetățean maltez și dacă nu mă retrag, mi se va reproșa că influențez cumva cazul Dali, iar nu vreau să fac acest lucru, nu vreau să mă implic. Iată, am explicat colegilor din copilul de Supraveghere ceea ce numai ce v-am spus și dumneavoastră, și anume că biroul meu a avut, prin intermediul cooperării administrative, un rol minor de jucat. Și noi, eh, bineînțeles că dorim ca acest comitet să fie văzut ca o entitate independentă în cadrul acestei investigații și să nu existe acuzații nefondate. Și sunt sigură că colegii mei sunt suficient de competenți pentru a face aceste investigații fără ajutorul meu și am toată încrederea în profesionalismul acestora. Mulțumesc! Da, vielen Dank! Vă mulțumesc! Mai există întrebări din partea membrilor comisiei noastre? Nu? Ba da, totuși, domnul Gaier. Nu, nu este vorba de o întrebare, Mihail. Însă doresc să revin după remarcile lui Inga. În primul rând, nimeni nu ar trebui să aibă impresia că în legătură cu acest punct există o diferență între poziția mea și poziția președintelui uh, grupului, uh, po, grupului politic în care fac parte. După discuția pe care am avut-o cu domnul Kessler, am uh, discutat cu președintele grupului politic și lucrurile au fost clarificate. Al doilea rând, al, în al doilea rând, trebuie să fim foarte atenți să nu folosim cazul Dali ca un fel de sondă, de eșantion pentru a înțelege ce funcționează și ce nu funcționează bine cu Olaf. Am spus acest lucru la început, îl repet cu alte cuvinte. Noi nu suntem judecători. Nu suntem cei care uh, la sfârșitul acestei proceduri vom uh, ridica degetul arătător în sus sau în jos există o instituție care trebuie să facă acest lucru. Comitetul de supraveghere a OLAF este cel care trebuie să se asigure că dreptul acuzaților, drepturile acuzaților sunt respectate sau nu. Deci nu suntem noi uh, judecătorii care, ca la patinajul artistic, sunt cei care vor da note OLAF 4,9 sau 6,7 sau așa mai departe. În regulamentul OLAF se precizează că ancheta trebuie să fie independentă și trebuie să fie implicat și Comitetul de Supraveghere. Dacă discutăm faptul că prerogativele Comitetului de Supraveghere pot fi exercitate sau nu, este un lucru foarte bun. Și eu sprijin o asemenea discuție Însă, haideți să nu amestecăm uh, lucrurile. Cred că ne aflăm pe o pantă foarte alunecoasă, pentru că ajungem în. Uh, în uh, situația în care poate unora le place să, să, să creadă Sherlock Holmes, să afle uh, lucruri pe care le poate apoi transmite unor uh, jurnaliști, dar nu cred că acestea sunt competențele noastre. Și să intenționăm, să, ca până la urmă să intenționăm exprimarea unor critici la adresa Olaf în urma cazului Dali, mi se pare că a merge prea departe. Haideți să discutăm despre condițiile în care funcționează Comitetul de Supraveghere a OLAF. Membrii acestui comitet au o sarcină pe care eu o sprijin uh, în totalitate și dacă dumnealor se simt uh, împiedicați de domnul Kessler, domnul Timmermans, uh, ne-a spus că deja din aprilie încoace există un fel de mic război administrativ între cele două instituții, atunci, într-adevăr, ar trebui să ajutăm Comitetul de Supraveghere în depășirea acestei situații prin resurse uh, adecvate, prin, uh, prin uh, diferite măsuri concrete. Însă, haideți să, să nu exagerăm. Domnul președinte, din punctul de vedere al timpului, Doresc să vă atrag atenția că trebuie să punem punct înainte de a da cuvântul colegei noastre Ayala Sender și în calitatea de președinte al Comisiei de Control Bugetar, eu aș propune să-l invităm pe domnul Kessler, pentru că oricum și noi avem un schimb de opinii cu directorul general Olaf și da, doamna Gresle va, va primi la sfârșit cuvântul și domnul Mulder va putea interveni, însă revin la propunerea mea. Domnule Denolf, stimați membri ai Comitetului de Supraveghere OLAF, v-aș propune să discutăm lucrurile pe care le-am auzit astăzi uh, împreună cu domnul Kessler, directorul uh, general OLAF. Apoi, un al doilea punct se referă la reducerea posturilor de personal. Capacitatea de a funcționa unui comitet de supraveghere a cărui membrii nu sunt angajați cu normă întreagă este influențată de personalul uh, detașat pentru acest comitet. Este, până la urmă, o întrebare importantă. Și în cadrul uh, unui uh, buget al Uniunii Europene de 129 de miliarde de euro, nu cred că două posturi sunt uh, atât de importante în momentul în care discutăm despre independența unei uh, instituții de combatere a fraudei, cum este OLAF și de supravegherea acestei instituții prin intermediul Comitetului de Supraveghere. Și apoi nu trebuie să uităm accesul la dosare mă gândesc dacă cele două uh, posturi uh, care au fost uh, șterse se ocupă acum de ștergerea informațiilor din documentele respective. Acum dau cuvântul colegilor noastre, vă rog să fiți cât mai succinți, doamna Iala Sender, apoi domnul Mulder și apoi doamna Gresle. Că hemos tenido un voto demasiado largo y prolijo del paquete aeroport. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că la Comisia de Transporturi uh, a trebuit să particip la dezbaterea cu privire la uh, pachetul aeroporturi. Am uh, sosit cu întârziere, aș dori să spun că susțin tot ce a spus coordonatorul nostru, domnul Gaier, și aș dori să vă mai spun că și pentru noi Comitetul de Supraveghere reprezintă un instrument cheie pentru a garanta și pentru a proteja OLAF-ul, pentru a garanta independența OLAF, dar și pentru a evolua, pentru a, pentru a evita Um, greșeli sau neînțelegeri care ar putea apărea în mass media și care ar putea duce la o situație dificilă cu care deja ne-am confruntat. Întotdeauna când există îndoiel, Comitetul de Supraveghere ar trebui să poată să fie în stare să protejeze independența, dar, se, dar și să protejeze un, uh, institu, un uh, organism instituțional care este vulnerabil, care trebuie să protejeze Comisia, dar este și controlat de către Comisie. Deci e o situație puțin delicată. Deci aș dori să spun ce a spus domnul Gaier Uh, sprijinim Comitetul de Supraveghere, în primul rând, și, în al doilea rând, Evident că suntem conștienți că trebuie să, apărăm drepturile celor care au fost uh, acuzați. Întotdeauna am cerut un cod de conduită, un cod etic pentru Olaf. Doamna Gresle a insistat pe uh, un astfel de cod și credem că e foarte important ca Comitetul de Supraveghere să poată să uh, își vadă drepturile garantate, pentru că dacă nu, se află într-o situație uh, vulnerabilă. Aș mai dori să pun o întrebare. Regulamentul de procedură stipulează faptul că Comitetul de Supraveghere ar trebui să aibă dreptul de acces la uh, anchetă. Uh, e adevărat că e nevoie de o aprobare uh, speciale, dar am înțeles că există și un acord de lucru în care s-a spus că uh, vi se va furniza doar un rezumat al raportului. Aș dori să știu dacă ați putea să ne spune câte ceva despre acest acord de lucru sau dacă ne puteți trimite o copie, astfel încât să vedem ce putem solicita și ce nu. Sunt de acord cu ce spunea domnul Teurer, respectiv că vom sprijini pe deplin faptul că trebuie să existe un sprijin administrativ uh, Uh, suficient pentru Comitetul de Supraveghere, care este foarte important. Trebuie să uh, ocrotim independența Olafului și, de asemenea, și uh, drepturile persoanelor anchetate și să evităm și situații precum cea de față în care au uh, existat uh, uh greșeli. Nu ne dorim ca cetățenii să aibă impresia că peste tot domnește frauda și corupția sau că uh, nu se fac inspecții, uh, nu există vigilență și așa mai departe. Deci, încă o dată, sprijin activitatea dumneavoastră și dorim să ne asigurăm că în acordul de uh, lucru cu Olaful nu a existat prea multă înțelegere din care să decurgă, prea multă încredere din care să decurgă problemele. Am dorit să primim o copie a raportului. Domnul Molder, da, domnule președinte, aș dori să salut faptul că la următoarea noastră ședință îl vom invita pe directorul Leolafului pentru a îi cere punctul de vedere și mai salut, aș mai dori ca la această ședință să fie și un reprezentant al Comitetului de Supraveghere pentru ca în același motiv să avem ambele versiuni. Mulțumim. Doamna Gresle acum. Ich mache mir persönlich ja wenig aus Dampf. Nici eu nu mă împotrivesc acestei idei de a petrece mai mult timp cu domnul Kessler, însă am discutat acest, acest punct cu dumnealui. Nu la ultima întâlnire pe care am avut-o cu ușile închise, ci la uh, întâlnirea anterioară. L-am întrebat în legătură cu cele spuse de dumneavoastră, am discutat despre aceste puncte cu dumnealui, i-am ascultat poziția eu nu sunt foarte optimistă în legătură cu poziția dumnealui, pentru că cred că are într-adevăr o piele foarte groasă. Nu este deloc sensibil la punctele noastre. Deci. Și, din păcate, da, aceasta este situația, însă ar fi frumos dacă rezultatul acestei întâlniri Uh, ar fi unul mai concret decât uh, cel al ultimei întâlniri pe care am avut-o, care de altfel a durat uh, două ore. În legătură cu reducerile de personal, nu le înțeleg, pentru că dacă este să văd care au fost, câte persoane s-au ocupat de cazul Dali, mi se face rău. Uh, o mie de pagini sau mii de pagini uh, de care s-au ocupat foarte puține persoane <laughs> și eu aștept cu nerăbdare verdictul uh, autorităților judiciare din uh, Malta. După cum am spus, aștept cu nerăbdare acest verdict pe marginea acestui caz. Nu consider că acest caz, cazul Dali, nu poate fi folosit ca o ocazie de a înțelege ce se întâmplă cu Olaf. Putem învăța uh, diferite lucruri uh, din fiecare caz, pentru că până la urmă discutăm de cazuri diferite, care însă ne arată care este situația de ansamblu. Tocmai de aceea eu aș saluta dacă pe viitor vom discuta despre ce se întâmplă în cazul uh, Dali, separat de întâlnirea pe care o vom avea cu dumneavoastră, eventual să ne întâlnim din nou în ianuarie să vedem din partea dumneavoastră care sunt rezultatele. Nu știu când vă veți încheia dumneavoastră procedurile interne, însă ar fi foarte important să ne spuneți care sunt rezultatele acestor proceduri. Vă mulțumesc! Doresc să mulțumesc colegilor pentru această discuție uh, aprinsă și, domnule Denolf, aveți poziția să ne prezentați poziția, uh, poziția dumneavoastră, aveți ocazia să vă ne prezentați poziția finală. Doamnelor și domnilor, aș dori încă o dată să-mi exprim recunoștința pentru faptul că ne-ați ascultat. Am subliniat uh, importanța rolului Comitetului de Supraveghere, mai ales în ce privește uh, funcția de anchetă a OLAF. care uh, nu a fost uh, supravegheat decât de Comitetul de Supraveghere, o funcție foarte importantă, cred eu, și dacă sunteți de acord și sunt sigur că o să fiți de acord, aș dori să finalizeze această uh, uh, audiere prin care să trimitem o scrisoare în care să cereți sprijinul uh, în care să includem și uh, Uh, întrebarea reprezentantei Spaniei și în care să vorbim și de cele trei, abordarea pe trei etape pe care o folosim deocamdată. Și dacă aveți și întrebări suplimentare sau orice altă preocupare, eu, împreună cu colegii, vă stăm la dispoziție și, bineînțeles, că întotdeauna vă vom uh, uh, ura bun venit la ședințele noastre plenare pentru a discuta uh, despre ce vă preocupă pe dumneavoastră. Mulțumim, domnule Denolf, mulțumim tuturor membrilor Comitetului de Supraveghere. Am avut un schimb de vederi foarte util. Vă mulțumim foarte mult și așteptăm cu nerăbdare următoarea întâlnire. Mulțumim! Dragi colegi, continuăm cu ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi este numărul 7, fiind vorba de delegația comisiei noastre în uh, Lituania, unde este vorba de dezafectarea centralei nucleare Ignalina. Am discutat această temă în detaliu și ni s-a cerut să um, discutăm și informațiile suplimentare din partea Comisiei. Aceste informații suplimentare se regăsesc în raport și în acest uh, moment al întâlnirii noastre de astăzi îi spun bun venit reprezentantului permanent la Coreper 1 din partea Lituaniei, domnul Arunas Vinciunas Sper că v-am pronunțat corect cât de cât numele. Dumnealui ne-a rugat să îi dăm ocazia de a face o declarație din partea guvernului Lituaniei și dăm curs cu plăcere acestei cereri și propun să luăm notă de această poziție. Bine ați venit și vă rog să ne prezentați uh, poziția așa cum ați dorit. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, europarlamentari. Mă bucur de ocazia pe uh, care mi-o acordați de a uh, prezenta un subiect foarte important uh, pentru Lituania, închiderea uh, uzinei de la Ignalina. Uh, în conformitate cu articolul do- cu uh, acordul din 2004 2009 Ignalina și-a uh, încercat să-și uh, îndeplinească atribuțiile și Comisia Europeană a asistat Lituania în acest exercițiu. Uh, e vorba de desfințarea unei uzine uh, pe care n-a mai făcut-o nimeni. E prima dată în istoria omenirii când se dezafectează astfel de centrale nucleare. Uh, Lituania a cerut uh, asistență pentru măsuri de atenuare și a făcut-o fără să ceară o derogare, așa cum se subliniază și în raportul Curții de Conturi. Uh, Acțiunea de dezafectare e în curs și se ține cont, trebuie să ținem cont de faptul că ultimul reactor a fost închis în urmă cu 2 ani și jumătate și deci folosirea fondurilor este satisfăcătoare. Avem însă o problemă cu un contractant, singurul Uh, cu care s-au întâlnit uh, membrii comisiei dumneavoastră. Problemele nu sunt de ordin uh, birocratic, ci problema este securitatea nucleară. În urmă cu câteva zile, în urma uh, accidentului uh, de la recent uh, din uzina nucleară, am cerut asistență. Domnule președinte, nu, cere, nu e vorba de o povară administrativă, e vorba de o chestiune legată de securitatea nucleară foarte gravă și aici nu suntem gata să facem compromisuri. Și în acest context, concluziile raportului Curții de Conturi de a îngheța uh, asistența, din punctul nostru de vedere, reprezintă o măsură care merge prea departe pentru că se pune în pericol uh, securitatea nucleară. E o măsură total, total uh, neinspirată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule reprezentant, pentru această declarație. Aș dori să vă atrag atenția asupra concluziilor delegației noastre va trebui să, deci cred că nu că trebuie să ținem cont și de calendar, pentru că am vizitat centrala de la Ignalina uh, în iulie. Uh, aspectul la care vă refereați e doar o parte a concluziilor delegației, dar aș dori să dau cuvântul și celorlalți colegi. Domnul Balcitis, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dragi colegi, aș dori să mulțumesc delegației uh, Comitetului de Control Bugetar, care, din punctul meu de vedere, a avut uh, de jucat un rol cu adevărat istoric. În 12 ani au apărut probleme care nu au fost uh, soluționate și cu ajutorul vizitei acestei delegații, iată, acum discutăm problemele cu adevărat. Însă, nu sunt de acord cu concluziile la care a ajuns această delegație uh, uh, în urma vizitei uh, de la Ignalina, pentru că, din punctul meu de vedere, avem de-a face cu o situație extrem de complexă și împărțirea rolurilor și a răspunderilor nu este corectă. În primul rând, trebuie să menționăm rolul Comisiei Europene. Din răspunsul uh, dat de către comisie, reiese foarte clar că comisia, împreună cu, uh, cu Banca Europeană de Cercetare și Dezvoltare, răspunde de implementarea asistenței financiare a Uniunii Europene. Concluziile subliniază că au fost înregistrate întârzieri în executarea anumitor uh, proiecte care implică costuri suplimentare, ce e ușor de înțeles, însă nu putem să fim de acord cu faptul că uh, singurii care ar trebui să fie acuzați de aceste întârzieri uh, sunt omologii lituanieni acordul dintre BERD și autoritățile din Lituania stipulează condiții foarte clare care trebuie să fie îndeplinite pentru a uh, uh derula proiectele uh, conform calendarului. Și în conformitate cu acest acord, a fost uh, înființat un uh, uh, grup de gestionare a proiectului. El a fost înființat și în faza inițială a fost uh, eficient, 26 de experți au uh, făcut parte din el. Procesul de recrutare a fost uh, urmărit, a fost monitorizat de către BERD, au fost uh, um, uh, fixate condiții foarte stricte, dar cu timpul acest grup de management a fost redus, avem uh, doar șase experți acum în acest grup, rolul lor fiind să soluționeze probleme uh, pe măsură ce ele apar și aș dori să-i uh, informez pe membrii comisiei noastre că acest grup de gestionare a proiectului a primit 43 de milioane de euro cu titlul de asistență financiară. Am avut și un donator și anual uh, Lituania trebuia să raporteze de două ori pe an, uh, dar nu am primit niciun fel de reacție. Și după vizita Comisiei dumneavoastră, Comisia Europeană a început să uh, pună întrebări în legătură cu întârzierile. Și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că Lituania nu este singura în această Uh, afacere, avem uh, Comisia Europeană, apoi BERD și mai avem și contractantul NUCHEM. care a negociat uh, anumite condiții cu BERD, uh, condiții pentru uh, uh, dezafectarea și închiderea acestei uzine. În ceea ce privește securitatea nucleară, sunt de acord cu domnul ambasador, care a emis uh, motive de uh, uh, temere foarte importante în legătură cu siguranța nucleară și cred că e în interesul Lituaniei și al altor țări să își ducă la bun sfârșit misiunea în mod adecvat. Nu putem accepta uh, intermediari a căror activitate să pună îndoiel și să pună în pericol uh, securitatea nucleară și de aceea uh, obligația Lituaniei uh, de a furniza informații cu privire la uzină este justificată, disputa a ținut ani de zile și această obligație nu poate să fie văzută ca principalul motiv pentru întârzierile acumulate. și pentru faptul că termenele nu au fost respectate. Uh, termenul final este anul 2017. În protocolul 4 din acordul de aderare se stipulează că o țară precum Lituania trebuie să, uh, uh, să sufere o povară economică imensă uh, atunci când dezafectează astfel de centrale și deci nu cred că Lituania ar trebui să, să suporte aceste costuri singure. Deci, concluziile delegației în ce privește acest termen de 2017 nu reflectă cerințele din protocol și nu re- reflectă nici prevederile din protocol. Din punctul meu de vedere, avem de-a face cu o nerespectare a tratatului de aderare. Și această ipoteză poate să fie verificată și de experții juridici. Această vizită, această delegație a fost o evoluție pozitivă trebuie să soluționăm această problemă, trebuie să găsim o soluție mai echitabilă, astfel încât să găsim o modalitate să ne asigurăm că toate instituțiile își uh, asumă misiunea în mod eficient, la timp și ar fi o experiență prețioasă care ar putea fi acumulată în acest domeniu al dezafectării centralelor nucleare din Europeană. Și concluziile Comisiei trebuie să fie modificate în consecință, trebuie să fie uh, Uh, corectate astfel încât să se soluționeze o astfel de problemă nu numai în Lituania, ci și în alte țări din Europeană. Vă mulțumesc! Uh, first of all, I would like to stress that, at, uh, that it was... Uh... Domnul președinte, în primul rând vreau să spun că delegația a concluzionat în unanimitate cum? că siguranța nucleară este foarte importantă uh, pentru Lituania. Iată principala noastră concluzie reliefată în raport. Apoi, există foarte mulți bani în bugetul european, adică 1,67 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene pentru a uh, dezafecta această centrală nucleară. De asemenea, raportul a subliniat niște progrese și niște neajunsuri. Raportul niciodată nu a spus că singurul răspunzător ar fi guvernul lituanian. Asta merită să fie uh, menționat. E vorba de concluzii foarte echilibrate în urma acestei vizite dragă coleg Balcitis, trebuie să ne menținem pe linia uh, pe care am convenit-o și anume ca părțile interesate să ajungă la o soluție și este păcat că anumiți oficiali sau poate chiar reprezentanții mai media sau mass media s-au concentrat numai asupra unei părți din raport. Cred că noi am avut mult mai mult de spus delegația noastră, așa că eu uh, aș spune să ne menținem uh, pe linia indicată în acest raport. În trecut, nu am avut obiceiul să votăm rapoartele delegațiilor sau vizitelor efectuate Vreau să vă spun că am vizitat Lituania acum trei luni, apoi am produs raportul, iată rezultatele obține, obținute și eu zic să ne uh, menținem la ceea ce am hotărât deja. Vă mulțumesc, Ingeborg Grăsle, dorește să intervină, vă rog. Da, sunt de acord, pentru că tocmai asta au fost concluziile noastre și concluziile, dacă este să fim sinceri, sunt aceleași și astăzi și acolo în spate sunt reprezentanții Comisiei Europene și în mod normal ar fi foarte bine dacă Comisia ne-ar spune care este situația actuală, pentru că au trecut totuși trei luni și să vedem ce s-a întâmplat în acest răstimp. Vă mulțumesc. Da, poate vizita noastră a dus la rezolvarea tuturor problemelor. Să vedem ne poate spune comisia care este situația? Nu mai avem motive să fim îngrijorați sau ce se întâmplă acum? Nu știu cine dorește să, intervine, să intervină. Doamna uh, Mulțumesc. Domnule președinte, pot să vă dau informații la zi? Raportul dumneavoastră stârnește interesul, îl urmărim cu multă atenție. Suntem de acord cu prioritățile menționate în raportul dumneavoastră însă n-aș spune că totul este uh, roz. La ultima ședință am uh, stabilit uh, date clare, un calendar și o foaie de drum pentru toate părțile implicate. Iar dacă această foaie de drum a fost stabilită, trebuie să nu uităm că e vorba până la urmă de un raport comun prin care toate ambele părți se pun de acord. Iată, situația actuală pentru noi nu este de acceptat. Implementarea, punerea în aplicare reală nu este o realitate. Noi ne-am pus de acord asupra unor aspecte și uh, suntem de acord cu diagnosticul pus de delegația lituaniană și anume că siguranța nucleară a acestei centrale este de cea mai mare importantă. Luăm în considerare recomandările dumneavoastră în măsura în care ele trebuie să ne ajute să progresăm. Însă vreau să vă spun că raportul dumneavoastră nu avem decât o singură uh, opțiune care deja a fost deja menționată în iunie, și anume să se suspende proces, uh, uh, să, se, să, se, să se suspende procesul care vizează unitatea B1. Și, în orice caz, trebuie să existe o entitate independentă de BER și de celelalte entități pentru a uh, stabili adevărul. Comisia împărtășește declarația ambasadorului și anume că s-au făcut niște progrese, banii alocați au fost alocați așa cum trebuie și cheltuiți așa cum trebuie. Pentru moment, Comisia nu dorește deci decât o suspendare. Noi încă nu am luat însă hotărâre definitivă, e doar o opțiune. O vom uh, discuta la următoarea uh, întâlnire a adunării aceasta este opțiunea de a suspenda. Uh, dar uh, putem să continuăm cu alte proiecte în paralel pentru că anumite progrese s-au înregistrat. În orice caz, uh, B1 este un proiect decisiv. Vreau de asemenea să vă spun că această comisia noastră a identificat de mult această problemă cu întârzierile de multă vreme și am încercat din răsputeri să remediem aceste probleme. Am depus eforturi și resurse, inclusiv resurse umane în acest proiect. S-au făcut eforturi pentru a facilita dialogul între părți și pentru a favoriza progresele, însă situația în starea sa actuală, după cum v-am spus, noi nu o considerăm acceptabilă. Mulțumesc foarte mult, informații extrem de interesante. Spune domnul președinte, vreau să adresez o altă întrebare. Noi am uh, concluzionat după delegație că trebuie să existe o comisie comună BERD-Lituania pentru a ușura schimbul de informații. Așa cum a spus și colegul Balcitis și ceilalți membri la delegație, noi ne-am pus de acord asupra faptului că există o temere larg împărtășită și aș spune asta încă o dată, și anume, principala temere este că într-un proiect de asemenea învergură, dacă apar conflicte, acestea trebuie să fie reglementate de un mecanism de uh, mediere a conflictelor. Trebuie ca conflictele care vor apărea să fie soluționate în cel mai scurt timp în interesul tuturora. Trebuie să existe deci un mecanism eficient și simplu conform bugetului și conform mecanismelor specifice din industria nucleară. Poate am putea să avem informații suplimentare de la comisie în ceea ce privește această comisie care a fost propusă, este ea deja în funcțiune sau cum uh, ați implementat mecanismul de rezolvare a disputelor? Comisia. Există o comisie, nu este una BERD Lituania, ci una, o comisie comună, așa cum este ea numită, care funcționează de câțiva ani în uh, încoace, comisia a fost implicată și de câte ori se reunește această comisie mm, și noi suntem, și noi participăm. Noi participăm la toate aceste întâlniri, după cum vă spuneam, și am înțeles că partea lituan, lituaniană apreciază această prezență noastră și știm bine că progresele vor, vor fi registrate numai dacă toată lumea se va reuni, inclusiv Lituania, la acest gen de întâlniri. Domnul Balciti are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciem foarte mult uh, contribuția Comisiei Europene la tot ce înseamnă siguranța nucleară și la aspecte conexe. Și eu, uh, domnule președinte, sunt un om de compromis, adică îmi place să ajung și să încerc să ajung la un compromis după câte am auzit de la comisie, putem să spunem că anumite progrese au fost registrate de ambele părți. Și mai spun ce am spus deja, și anume că Comitetul de, de control, de Comisia Buget a, și-a adus contribuția aici și mulțumesc pentru asta. Deci trebuie să vedem cum să ajungem la un compromis. Poate că acolo asta se reflectă în ultima frază Uh, în care se vorbește despre anul 2017 ca ultima fază a dezafectării. Dacă suntem de acord cu aceasta, toată lumea uh, va fi mulțumită și, din punct de vedere politic, decizia noastră va sta în picioare mult mai bine. Mulțumesc! yeah, äh, uh, Frau Gressle. Doamna Gressle. Da, dacă ar fi fost după mine, cred că am fi putut încheia procesul în 2014. Mi-e pare foarte rău, nu pot accepta o modificare pentru că această prelungire reprezintă deja uh, un uh, compromis. Din punctul meu de vedere îmi pare foarte rău, dar nu cred că este cazul. Yeah. Uh, now, how to resolve... Da, cum să rezolvăm această problemă? În mod normal, pentru a rezuma acest uh, raport, după declarația Comisiei, cred că putem uh, accepta formularea de la to be frozen la to be suspended, de la fi înghețat la fi suspendat. Cred că acest lucru ar fi posibil. No, why not? de ce nu? Îmi pare rău, dar pot interveni din nou, doamna Gresle? Eu. Cred că am spus uh, înghețarea. Înghețarea este, această procedură este prevăzută deseori uh, pentru Comisia pentru asemenea cazuri. Nu cred că putem ceda mai mult aici, pentru că am sentimentul că Până acum, Comisia nu a făcut, uh, nu a avut succese prea mari, în tot, timp, tot timpul s-au înregistrat pași foarte mărunți și dacă acești pași mărunți sunt lăudați atât de mult, nu mi se pare că este o idee foarte bună. Îmi pare foarte rău, dar la concluzia aceasta am ajuns cu toții, chiar și, și împreună cu colegi care nu sunt acum prezenți, nu sunt aici de față, deci am, aș dori să păstrim aceste uh, concluzii. Comisia uh, eventual ne prezintă o nouă situație și putem discuta peste câteva luni din nou. Nu știu dacă din, știu că colegul nostru Jens Gaer organizează audiere la care, din păcate, eu nu pot uh, participa, dar eu cred că ar fi foarte bine dacă am păstra formularea uh, de acum, să nu o modificăm. Vă mulțumesc. Domnul Balcitis, văd că dorește să intervină din nou. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Gresle a spus că am ajuns la un uh, acord. Însă eu nu mi-aduc aminte ca cineva să fi fost de acord cu mine. Cu toții avem opiniile personale vis-a-vis -vis de multe teme, dar până la urmă discutăm despre anumite obligații, despre anumite angajamente și cred că și în acest context, în uh, uh, Comisia de Control Bugetar, și această situație este valabilă și pentru Comisia ITRE, am putea găsi o soluție modificând puțin textul. Putem discuta uh, despre anumite obligații din partea Uniunii Europene. Acest lucru a fost menționat de mai multe ori în, și în alte contexte și cu alte ocazii. Da, domn președinte, din punctul meu de vedere, cele două poziții nu sunt atât de îndepărtate. Eu aș dori să vă duc aminte care este perspectiva Comisiei de control bugetar. Efortul nostru comun ar trebui să se refere la cheltuirea a cât mai puțin bani. Deci ce ar trebui să facem pentru a atinge acest obiectiv? Nu putem accepta ca oricine, indiferent că este vorba de uh, angajator, de, de beneficiar sau contractant sau de alte autorități, să nu depună toate eforturile necesare pentru a rezolva această problemă și pentru a iniția acest proces, a, pentru a uh, pune capăt acestui proces cât mai repede. Deci ar trebui să păstrăm aceste puncte foarte clare. Din punctul meu de vedere, formularea de la pagina 7 până când s-a ajuns la o soluționare a litigiului respectiv, finanțarea Uniunii din partea Uniunii Europene ar trebui să fie înghețată. Eu sunt de, deschis uh, sugestiei de a include un aspect care să, acest aspect cu formularea suspended, a, sus, a suspenda. Pentru că obiectivul nostru comun ar fi accelerarea punerea în aplicare a unei, uh, a unei sistem de soluționare a litigiilor. Aș dori să aduc aminte tuturor că su, uh, Curtea de Conturi din Lituania a sugerat un asemenea comitet comun în Europa, uh, între autoritățile lituaniană și BERT nu ni s-a părut că a fost o propunere rațională făcută de Curtea uh, de Conturi din Lituania sau oficiul uh, de audit din Lituania și mi s-a părut o propunere rațională. Și acum ultimul uh, punct problematic. Știm, domnule Balcitis, că guvernul din Lituania a fost foarte strict și, din punctul meu de vedere, a fost uh, lipsit de politețe în uh, formularea pe care a ales-o. Sau poate nu îmi găsesc eu acum uh, cuvintele potrivite. Mie oricum mi s-a părut că atmosfera a fost puțin ciudată în întâlnirea pe care am avut-o faptul că guvernul lituanian cere mai mulți bani pe o perioadă mai lungă de timp. Da, nu este nicio problemă, putem discuta despre acest lucru în cadrul uh, negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Însă, dacă este să examinăm propunerea pe care o avem în fața noastră, redactată de secretariat împreună cu mine în calitate de șef al delegației, din punctul meu de vedere, formulări, formulările sunt foarte deschise. Există o propunere a Comisiei, nu este propunerea Comisiei. Nu este propunerea noastră. Comisia se ocupă de, de ea, Comisia este ramura executivă, noi ne aflăm aici la Parlamentul European și citesc această uh, formulare. Delegația susține propunerea conform căreia o sumă de 250 de milioane de euro ar putea fi uh, pusă la dispoziție între 2014 și 2016. O finanțare suplimentară nu va fi pusă la dispoziție până când nu, sunt, nu este garantată folosirea eficientă a fondurilor. Deci ce care este sugestia noastră? Noi, pun, noi uh, oferim un stimulant pentru a rezolva această problemă. Nu Comisia de Control Bugetar poate rezolva această problemă, acest lucru este sigur, ci uh, Comisia, BERD, Ignalina, toate firmele, toți contract, da, toate firmele contractare și așa mai departe. Noi cerem tuturor, tuturor actorilor să nu păstreze această situație de conflict, ci să aibă o abordare care să ducă la soluționarea problemei. Acesta este rezultatul esențial al delegației noastre la care nu putem renunța. Și ce instrumente, ce pârghi avem la dispoziție? Avem la dispoziție doar bugetul, doar așa putem forța diferiții actori să revină la uh, calea de a rezolva această uh, problemă. Deci trebuie să păstrăm aceste Uh, concluzii ale delegațiilor. Bine, dacă anumite formulări sunt mai adecvate decât uh, altele, suntem deschiși din acest punct de vedere. Noi avem aceeași abordare ca și dumneavoastră. Ne dorim cu toții să economisim Uh, banii contribuabililor. Și colegul Balcitis are din nou cuvântul. de Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, pe deplin de acord cu dumneavoastră că obiectivul nostru principal este să urgentăm acest proces și să folosim uh, cât mai eficient banii contribuabililor. Însă, în ce privește uh, dezafectarea acestei centrale nucleare, obiectivul principal uh, a fost uh, siguranța nucleară. Și sunt de acord cu toate aceste lucruri în principiu. Bineînțeles că uh, absorpția fondurilor europene reprezintă o, un criteriu foarte important, dar mai există și o altă problemă. Uh, Uh, trebuie să ne gândim la ce se întâmplă după 2017. Poate că am putea să găsim o altă formulare în care să spunem, de exemplu, că Comisia Europeană ar putea să analizeze situația pe viitor uh, Uh, cele trei părți poate ar putea să se așeze la masa negocierilor și să găsească o uh, soluție uh, mai acceptabilă, dar această cerință foarte strictă de a pune capăt finanțării în 2017 nu reflectă obiectivul principal, respectiv ca regiunea să fie mai uh, sigură din punct de vedere nuclear. Și de aceea poziția mea este puțin diferită de cea a celorlalți membri ai comisiei noastre. Îmi cer scuze, dar vă rog să mă ajutați să găsim un compromis. Yeah. So, welche Kollegen... Ce colegi doresc să mai intervină? Văd că domnul Marinescu dorește, în calitate de raportor, vă rog. Thank you, President. So, I... Mulțumesc, domnule președinte. Eu n-am participat la această delegație, dar am vizitat centrala de la Ignalina în urmă cu câteva luni, uh, în urmă cu un an și jumătate, cred. Am citit raportul cu mare atenție și, uh, spre surpriza mea, am constatat că nu există, nu a fost înregistrat niciun fel de progres în dezafectarea uh, acestei uh, uzine. Am constatat că situația a rămas identică cu cea din urmă cu 11 luni și aceasta, bineînțeles, că nu este în avantajul cetățenilor uh, sau al siguranței cetățenilor și a uh, lituanieni și ai cetățenilor europeni în general. Sunt de acord cu concluziile delegației și, după cum știți, există un regulament în conformitate cu noul cadru financiar multianual care vizează alocarea fondurilor pentru următorul exercițiu financiar 2014-2020. Comisia propune ca aceasta să fie ultima perioadă financiară care să financeze cele trei uh, uzine nucleare, cele trei proiecte. Și cred că e o, o propunere înțeleaptă. În primul rând pentru că se propune să se aloce bani doar în urma unui uh, program uh, foarte clar, cu activități foarte uh, clar stabilite, cu termeni și condiții, dar și cu finanțare suplimentară. Și să se menționeze și sursa de finanțare. Pentru dacă, că dacă ne bazăm dezbaterile doar pe formulări vage, uh, vagi uh, din uh, tratate de aderare, nu cred că e modul cel mai potrivit de a proceda trebuie să ne gândim cum să soluționăm problema, dar pe de altă parte să încercăm și să uh, folosim eficient banii europeni. Pentru că e ușor să cer bani, să cheltui eficient e mai greu. Pentru că toate proiectele au furat bani care în, mai au, îmi cer scuze, mai au bani din perioada actuală de programare, nu uh, pentru perioada viitoare. Și aceasta în conformitate cu primul tratat de aderare. Era vorba acolo de energie în general și nu de operațiunile de dezafectare. Și cred că acum trebuie să abordăm o optică puțin diferită în legătură cu această activitate. E adevărat, acest stat membru are dreptul să ceară uh, asistență financiară, pentru că acest lucru se stipulează în uh, tratatul de aderare, dar în tratat nu se spune uh, suscitare că Uniunea Europeană ar trebui să financeze în proporție de 100% aceste activități de dezafectare. În concluzie, aș dori să spun că concluziile delegației, din punctul meu de vedere, sunt valide și că ar trebui, cred că ele ar trebui să fie validate în continuare. Nu aș dori să mai au cuvântul și după aceea, dar aș dori să știu care este programul pentru raportul pe care l-am la această comisie. E pentru prima dată când mă confrunt cu astfel de situație. Raportul meu a fost oprit. Aproape în faza finală uh, se depuneau deja amendamente și a fost oprit fără Uh, motiv, uh, din punctul meu de vedere. Iată, acum uh, delegația a vizitat centrala de la Ignalina și aș dori să știu care este faza următoare. Care este următorul termen pentru amendamente? Aș dori să știu când se va uh, vota acest raport. Okay, thank you very much. It was postponed. I don't know. A fost amânat, într-adevăr. Nu știu când uh, am putea să-l preluăm pe ordinea de zi, dar cred că ar trebui pentru că l-am amânat, astfel încât să putem avea această uh, informare suplimentară din partea delegației. Iată, delegația a fost la Inalina și putem să îl repunem din nou pe ordinea de zi. Dragi colegi, aș dori acum să vă sugerez să ajungem la concluzie. Știu sau am înțeles că sau s-ar putea să fie uh, informații mm, foarte numeroase, de asemenea poate s-ar putea să se exercite și o anumită doză de presiune, dar din câte înțeleg eu, așa cum spunea și colegul Marinescu, dacă a fost la Ignalina în urmă cu un an și jumătate și dacă și-a dat seama că uh, există Uh, progrese, așa cum spunea și Comisia, e important, dar că progresele sunt foarte lente sau prea lente. Am dori să știm uh, de ce, care au fost motivele pentru care am trimis această delegație. Aș dori să spun că nu noi am cerut-o, ci uh, în urma unei solicitări a Curții de Conturi, în urma raportului special. Să nu uităm nici acest aspect. Deci, trebuie să vedem care este semnalul pe care dorim să îl transmitem tuturor participanților, tuturor factorilor uh, implicați. Așa cum am subliniat în concluzii, cred că ar trebui să transmitem un semnal puternic noi, Parlamentul European. Ne-am dorit să se urgenteze uh, activitățile de la Ignalina în interesul uh, siguranței nucleare și în interesul cetățenilor în general. Ne-am dorit ca acest proces să fie urgentat și acesta este semnalul clar pe care ar trebui să-l transmitem. De altfel, acesta a fost și rezultatul activităților delegației. Și cred că putem să votăm acest text. Vă rog. Domnul Balcitis, doar câteva observații. Aș dori să reacționez la cele spuse de colegul Marinescu. Mă surprinde puțin Uh, declarația dumnealui, respectiv că tratatul de aderare uh, conține câteva uh, formulări abstracte sau vagi. Nu sunt de acord cu această afirmație. Nu am cum să fiu de acord cu, acea, de acord cu această declarație că tratatul de aderare conține dispoziții sau prevederi care nu sunt clare în legătură cu condițiile de aderare. Okay, Doamna Gresle, vă rog. În primul rând, este foarte rece aici în sală, după cum vedeți. În al doilea rând, dragă Zigmantis, înțeleg și cine știe ce poziție aș fi avut eu dacă guvernul meu ar fi exercitat presiunea asupra mea. Dar noi suntem europarlamentari și am ajuns la alte concluzii și recunoaștem cu toții că tu ai o altă părere, însă îmi pare foarte rău, nu pot fi de acord. Pentru că eu am ajuns la o altă concluzie, am fost mai mulți care am participat la această delegație, drept urmare, îmi pare rău. Însă ai luptat foarte curajos și uh, acum uh, cred că și guvernul lituanian trebuie să recunoască acest lucru. foarte bine. Eu aș modifica acest cuvânt de la înghețat la suspendat și cred că ar trebui să ne oprim aici pentru a transmite un semnal clar tuturor actorilor și pot să-l uh, asigur pe domnul ambasador din partea guvernului lituanian, lituanian că comisia noastră este ușor de convins dacă rezultatele sunt cele corecte la momentul potrivit. Dacă peste un an sau doi ani sau trei ani situația se schimbă și dacă Curtea Europeană de Conturi ne spune că problemele au fost uh, soluționate, atunci colegii noștri vor fi foarte ușor de convins. Foarte bine, vă mulțumesc foarte mult. Am ajuns la sfârșitul ordinii de zi din această dupămasă. masă Doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat până la sfârșitul ședinței noastre publice. Încheiem ședința publică și o să îi spun domnului Marinescu și când vom discuta raportul dumnealui. Doresc să mulțumesc Comisiei, um, Curții Europene de Conturi, Secretariatului și domnul președinte, mulțumesc și interpreților și după o scurtă pauză vom relua ședința noastră cu ușile închise. Vom continua în 3-4 minute cu ședința, cu întâlnirea coordonatorilor. Vă mulțumesc!